interinstitutional agreement we will have to put also this condition that the commission is not allowed în acordul interinstituțional uh, trebuie să mai punem și această condiție ca comisia să nu ne împiedice să începem ședința. Domnul ministru este deja alături de noi. Uh, aș dori să începem acum ședința. După cum știți, punctul 13 de pe ordinea de zi este de discuția cu ministrul finanțelor um, din partea președinției lituaniene, um, domnul Limandas Sajus, și doresc să-i dau cuvântul acum domnului ministru pentru a ne prezenta um, programul președinției lituaniene în contextul politicii noastre. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o excelentă tradiție a instituțiilor europene, nu doar la Parlament, ci și la Consiliu, ca atunci când începe o președinție, să se facă mai întâi începutul la adresărilor în limba țării respective. De aceea vă invit să vă puneți căștile pentru că voi vorbi lituaniană. Gerbiama pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Stimată doamnă președinte, um, stimați eurodeputați, Doamnelor și domnilor, este o onoare pentru mine să particip la această întâlnire, ca și la alte ședințe din Parlamentul European, pentru a vă prezenta uh, programul președinției lituaniene a Uniunii Europene. Prioritățile legate de politica de coeziune Uh, sunt legate de cele mai importante strategii. Ministrul lituanian pentru finanțe se ocupă de aceste politici. Uh, nu este la fel în toate țările. Eu cred că astfel se îmbunătățește uh, semnificația aspectelor legate de politicile uh, de coeziune uh, și uh, se va continua să facă acest lucru și în cadrul președinției lituaniene. Astăzi aș dori să vă comunic ideile mele în legătură cu modul în care cred eu că trebuie să facem față provocărilor următoarelor luni și săptămâni. Lituania deține pentru prima dată președinția Consiliului și vom face tot ce ne va sta în putere pentru ca această președinție să funcționeze cu costuri minime, dar în mod eficient și uh, Um, clar orientată spre rezultate. Dorim să obținem rezultate maxime. Cele trei obiective ale președinției lituaniene sunt următoarele. O Europa credibilă, în creștere și deschisă. Aceste obiective acoperă tot spectrul de activităților Uniunii Europene și fiecare ministru își are propriile priorități, bineînțeles. Ministrul de Finanțe și uh, Consiliul Ecofin pe care îl conduc uh, are ca prioritate credibilitatea Europei pe piețele financiare, domeniul investițiilor și credibilitatea noastră în investiții în lume. Um, creșterea economică este o prioritate a noastră a tuturor, în toate domeniile, dar și Europa deschisă este o prioritate importantă. Ieri am prezidat primul uh, Consiliu Ecofin și am avut plăcerea să urez bun venit uh, Croației, care a devenit cel al 28-lea membru al familiei noastre, și Letoniei. Am, verific- am uh, felicitat Letonia pentru că am adoptat legislația necesară pentru ca Letonia să intre în uh, zona euro. Și cred că acestea sunt evenimente absolut simbolice care arată că zona euro um, este plină de vitalitate. Proiectul european are un viitor și are mult potențial. Trebuie să demonstrăm uh, asta și lumii din jurul nostru. Președinția noastră se înscrie într-o perioadă plină de provocări economice, de aceea e nevoie de consolidare fiscală pentru a îmbunătăți durabilitatea finanțelor publice. Economiile, țări, economiile țărilor noastre trebuie reformate pentru um, a fi mai competitive și pentru a îmbunătăți competitivitatea Europei în lume în general. Principalul nostru obiectiv este creșterea economică și avem pe ordinea de zi pierderile financiare, impozitarea și alte domenii ale economiei și legislația legată de acestea, dar pentru a obține creștere economică avem nevoie de instrumente specifice. Politica de coeziune este una dintre principalele instrumente mm, care pot fi folosite în acest scop. Acum uh, doresc să vă vorbesc uh, despre prioritățile noastre specifice în domeniul uh, politicii de coeziune și trec la engleză. Uh, voi vorbi, deci, uh, în detaliu despre prioritățile președinției lituaniene în domeniul uh, politicii de coeziune. Politica de coeziune este esențială în atingerea priorităților de creștere economică și locuri de muncă. Contribuie la reducerea disparităților economice, sociale și teritoriale, Uh, care există încă în Uniune, dar poate și să aibă un efect pozitiv asupra creșterii economice în general, nu doar asupra dezvoltării unor regiuni uh, în care lipsește această creștere economică, dar în întreaga Europa. Piața unică, bineînțeles, este baza în Uniunea Europeană și unul dintre motivele pentru care e nevoie de Uh, politica de coeziune uh, și pentru care se discută despre politici regionale este tocmai asigurarea funcției eficiente a pieței unice. Funcționarea eficientă a acesteia este asigurată dacă există uh, modalități de a produce bunuri și servicii, dar și de a le vinde. Deci avem nevoie de ambele părți ale ecuației. Valoarea adăugată a politicii de coeziune a crescut mult um, în uh, ultima vreme. Pentru unele țări, acesta a fost principalul instrument de folosit pentru a depăși criza economică și financiară. Lituania, țara mea, um, este un exemplu în acest sens. Fondurile structurale uh, au fost folosite tocmai pentru a umple acest gol Uh, deci uh, au intervenit acolo unde nu exista un buget, uh, unde nu existau fonduri publice locale, naționale. Și încă folosim în acest scop fondurile structurale. Și Lituania nu este singura țară în această de situație. Foarte multe țări mai ales uh, printre noile state membre ale Uniunii care se confruntă cu situații similare. Accesul la finanțare pentru întreprinderi, promovarea exporturile, exporturilor și a investițiilor, îmbunătățirea eficienței economice și reducerea șomajului sunt obiective care pot fi atinse prin politica de coeziune. Iată de ce. Nu ne putem permite întârzieri în aplicarea în punerea în aplicare a unor acțiuni, adică adoptarea de instrumente juridice care să ne permită să atingem aceste obiective. Fără să uităm faptul că în ianuarie 2014 începe noua perioadă de planificare financiară. Aceasta este provocarea noastră a tuturor Uh, să ne ajustăm așa cum e necesar, fără întreruperi, fără întârzieri, pentru ca sistemul și instrumentele să funcționeze de la început. Deci finalizarea negocierilor și intrarea în vigoare a noi um, ale regulamentelor uh, pentru noua perioadă în politica de coeziune este prioritatea uh, președinției lituaniene. Și, în acest sens, propun să nu ne limităm la detalii, să ținem cont de obiectivul comun, care este foarte clar. Trebuie um, să folosim 300 de miliarde de euro de eh, ajutor structural pentru eh, întreprinderi, pentru eh, a ajuta pe șomeri, pentru îmbunătățirea învățământului, pentru îmbunătățirea infrastructurii acolo unde e nevoie. Și în acest context, avem nevoie și de legislație secundară care nu poate fi adoptată atâta timp cât nu am încheiat um, dezbaterea regulamentelor principale. Deci, într-adevăr, nu mai avem deloc mult timp la dispoziție. O mică problemă este regulamentul general actual, care este de asemenea pe ordinea noastră de zi și suntem sub presiunea timpului, trebuie să luptăm împotriva consecințelor crizei economice pentru anumite state membre care au cea mai mare nevoie de ajutor. Deci, președinția lituaniană dorește să se atingă la un acord în acest sens cât mai repede, pentru că e cu adevărat ceva urgent. În noua perioadă de programare financiară, punem accentul și pe strategiile macroregionale în Uniunea Europeană, mai ales strategia pentru regiunea Mării Baltice, care este prima strategie macroregională europeană la inițiativa Parlamentului European și încă controlată de Parlamentul European pe baza rapoartelor Comisiei, președinția va organiza um, dezbateri în Consiliu pentru a evalua progresele făcute în toate strategiile macroregionale pe care le avem, dând o atenție deosebită elementelor de valoare adăugată ale strategiilor uneori lipsește această valoare adăugată, um, că aceasta este, că valoarea adăugată este principala problema a strategiilor macroregionale și recunosc faptul că Parlamentul European în domeniul strategiilor macroregionale este o forță călăuzitoare. Deci așteptăm contribuția Parlamentului European în continuare și această dimensiune parlamentară este importantă. Interacțiunea între parlamentele naționale și Parlamentul European Um, și comunicarea cu noi este foarte importantă în acest uh, domeniu. Este plăcerea mea să anunț faptul că pe 11-12 noiembrie va avea loc la Vilnius al patrulea forum anual privind strategia UE pentru regiunea Mării Baltice, atât de importante pentru noi, și acolo vom discuta toate problemele comune și vă invităm cordial pe dumneavoastră, doamnă președinte, și pe colegii dumneavoastră care doresc să participe pentru a discuta tocmai despre valoarea adăugată, care e necesară în această strategie ca și în cadrul celorlalte strategii. Încă un eveniment important care va avea loc uh, puțin mai târziu, tot în noiembrie, va fi uh, întâlnirea uh, informală a ministrilor care se ocupă de politica de coeziune. Aceasta va avea loc pe 26 noiembrie și va fi ocazia de a evalua rezultatele pregătirilor pentru noua perioadă de programare financiară și cred că această întâlnire ministerială informală poate fi și locul uh, unor dezbateri productive cu uh, eurodeputații. Deci vă invit și acolo, doamnă președinte, și, uh, stimați colegi, să participați la această întâlnire informală importantă. În fine, este important să recunoaștem eforturile președinților precedente. Dorim să asigurăm o anumită continuitate în munca noastră și mulțumim președinției irlandeze, dar și președinților anterioare care uh, s-au implicat în pregătirea noii perioade de programare financiară. Dar mulțumim și Parlamentului European mai ales Comisiei pentru Dezvoltare Regională. Raportorilor și dumneavoastră, domnule președinte, pentru eforturile dumneavoastră personale uh, în acest sens. Doresc să vă asigur că cooperarea eficientă cu Parlamentul European, în calitate de colegiuitor, va fi prioritatea mea personală, nu doar cu Comisia Regii, dar și cu alte comisii și îmi asum personal responsabilitatea ca această cooperare să meargă bine, pentru că înțeleg, eu și echipa mea, înțelegem importanța din ce în ce mai mare a Parlamentului European care reflectă creșterea Uniunii și maturizarea Uniunii Europene în general. Știu că urmează alegerile europene la anul, dar sper că campania înainte de alegeri nu va fi un, uh, um, o piedică, din potrivă un stimul pentru a coopera mai bine. Echipa mea a, relua, a preluat negocierile de la colegii irlandezi și deja au început trialogurile. Au început în aceste zile, în iulie. Vom mai avea o serie de trialoguri în politica regională, în domeniul politicii regionale, începând de mâine, deja mâine, și deja um, ne umplem agenda pentru septembrie și dacă apar probleme tehnice, întâlniri la nivel de staff, tehnic, de staff tehnic pot să aibă loc și în august. Noi suntem gata, uh, suntem pregătiți să mergem înainte și uh, Um, sper că vom continua eforturile noastre comune în slujba cetățenilor europeni. Doresc să vă mulțumesc încă o dată, doamnă președinte, dragi colegi, um, stimați deputați, pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o astăzi să vă comunic uh, punctele mele de vedere și acum aș dori să ascult și punctele dumneavoastră de vedere în, pe chestiuni legate de politica regională pentru că președinția trebuie să rămână neutră în dezbateri. Noi vom încerca să căutăm, să lucrăm în spirit de compromis, dar e nevoie pentru asta să avem relații cât mai bune, o cooperare cât mai bună cu toți actorii interesați. Atât cu miniștri și am relații foarte bune cu miniștrii de finanțe, deci cu guvernele statele mem- statelor membre, dar și cu membrii Parlamentului European din diferitele comisii. Și sper că vom coopera cât mai bine și uh, acum m-ar interesa care sunt pozițiile dumneavoastră, ideile dumneavoastră pentru a ne îmbunătăți și mai mult cooperarea. Vă mulțumesc! For your... Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru declarația dumneavoastră. O declarație încurajatoare, care arată cât sunteți de implicați, de angajați Uh, și vă urăm mult succes, urăm mult succes președinției dumneavoastră. Um, haideți să ne ajutăm unii pe alții pentru uh, a aplica această politică, pentru a putea uh, merge înainte cu creșterea economică de la începutul 2014. Acum dau cuvântul colegilor, mai întâi Lambert Van Nistelrooy. Mulțumesc, doamna președinte Vă mulțumesc pentru organizarea acestui schimb de opinii. Noi avem așteptări mari în ceea ce privește cooperarea noastră. Astăzi dimineața am votat foarte multe rapoarte care fusese promovate de fosta președinție, de Consiliu, de Comisia Europeană. Observăm că ambianța este una, atmosfera este una pozitivă și avem nevoie de o atmosferă pozitivă pentru că trebuie să finalizăm toate aceste dosare care vor fi introduse, cuprinse în uh, cadrul financiar multianual și e vorba de legislație pe care o putem face. Deci, dumneavoastră ați vorbit despre asta și macrocondiționalitatea se referă la finanțare, la cofinanțare, etc., etc. Dați-mi voie acum să subliniez un aspect. Dumneavoastră ați spus, pe 26 noiembrie va avea loc, deci, o întâlnire informală a ministrilor. Dacă mă întrebați pe mine cam ce aș vrea eu să se discute atunci, e ca să existe o discuție referitor la un program și anume Europa 2020. Aici avem mai multe miliarde și am vrut să revizuim politica de coeziune, să avem diferite abordări asupra cărora să ajungem la un acord, să avem un cadru strategic și să avem un nivel suficient de cooperare. E vorba de acele instrumente care, spre exemplu, concentrarea tematică, care se bucură astfel de o încurajare reală, de o susținere reală, pentru că statele membre vor reuși să combine diferitele surse de finanțare pentru a utiliza aceste surse cât mai bine, cât mai eficient. De asemenea, pentru a promova ideea de antreprenoriat. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Acum, evident că și latura publică este una importantă, însă, din păcate, autoritățile publice nu mai au bani Banii au dispărut în mare parte din statele membre și atunci ceea ce aș fi vrut eu este să nu discutăm doar cu partea oficială, cu latura publică. Ne-ați invitat, cu plăcere vom veni. Dar să vorbim cu toți cei care sunt implicați în familia aceasta a coeziunii și să avem o conferință a miniștrilor la care să invităm și pe cei care fac cercetare, fac dezvoltare, în așa fel încât să reușim să facem această punte dintre cercetare și inovare pe de o parte și creare de locuri de muncă pe de altă parte și să evităm acest impas în care ne aflăm. E un aspect într-adevăr important pentru că, din câte am auzit în Parlament, ne punem mereu întrebarea ce vom face cu cercetarea, cu dezvoltarea. Avem resurse suficiente, însă trebuie să dăm dovadă de creativitate în felul în care vom cheltui aceste surse. Și trebuie să revizim cadrul strategic. E adevărat, noastră ați spus că e nevoie de o abordare mai integrată în ceea ce privește cercetarea și atunci vom, vom paria pe inovație sau ne vom mulțumi cu ceea ce s-a creat în trecut și atât. Mulțumesc, Lambert. Vreți să răspundeți la fiecare întrebare în parte sau eventual am putea să preluăm mai multe întrebări? Da, putem prelua mai multe întrebări. Doamna Constanța Crăl, socialiști. Uh. Eh, îți mulțumesc, Danuta. Domnule ministru, Mă bucur, uh, aici sunt. Mă bucur să văd că este posibil să avem un uh, schimb de opinie atât de interesant despre președinția următoare. Aș dori să spun că sunt precaut optimistă în legătură cu primele dialoguri tripartite care au avut loc în uh, cadrul președinției uh, lituaniene au fost întâlniri uh, dinamice, în urma cărora am reușit să înregistrăm câteva progrese și, dacă îmi permite să fiu atât de deschisă, este a patra președinție la care sunt martoră în calitatea de raportor pentru regulamentul general și pot să vă spun că nu toate președințiile au avut o abordare atât de deschisă și de flexibilă în cadrul întâlnirilor tripartite. Și în plus mi se pare foarte, un lucru foarte bun uh, faptul că avem o echipă mixtă de negociere. Și președinția are o echipă din care fac parte mai multe femei decât s-a întâmplat în uh, trecut. Și poate acesta este un uh, semn, o dovadă că asemenea echipe mixte uh, duc la rezultate. Și noi suntem o echipă foarte mixtă din acest punct de vedere, este adevărat. Însă, ceea ce Parlamentul European a tot subliniat încă din decursul președinției daneze și vom vedea dacă lucrurile funcționează în septembrie. Deci întotdeauna a spus foarte clar că în cadrul negocierilor purtate de președinție cu Parlamentul despre cadrul financiar multianual, 80% din negocieri au reprezentat aspecte legate în mod direct de politica de coeziune. Drept urmare, nu s-au discutat în cadrul procedurii cadrul financiar multianual, ci în cadrul procedurii de codecizie, ceea ce înseamnă că există o egalitate de prerogative între Consiliu și Parlament. Și vestitul procent de 5% pe care încă nu l-am rezolvat pentru regulamentul general se referă la aspecte cum este macrocondiționalitatea, rezerva de performanță și așa mai departe. Și doamnele și domnii șef de guvern și de stat care au uh, considerat, care cred că în februarie deja au rezolvat totul, dar au uitat că este vorba de procesul de codecizie, aș dori să le atrag atenția și poate dumneavoastră veți putea face acest lucru, uh, să le atrageți atenția că este nevoie să ajungem la soluții de compromis. Sper că vom reuși împreună să facem acest lucru Desigur, este o provocare pentru un uh, stat membru care pentru prima dată își asumă președinția Uniunii Europene și care, printre altele, nu este unul din cele mai mari state din Uniunea Europeană. Deci, din nou, este o provocare specială să reușească să ajungă la soluționarea acestui dosar, însă eu sunt convinsă că cei 500 de milioane de cetățeni europeni vor fi bucuroși dacă vom reuși să găsim uh, o, o soluție. Cred că este important ca în uh, septembrie să ajungem la un compromis, pentru că, dacă nu, introducerea acestei noi posibilități de investiții de care dispune Uniunea Europeană va fi întârziată, nu vom putea face acest lucru în începutul anului viitor. Cred că dacă vom reuși acest lucru împreună, atunci este un lucru de bun augur și pentru campania electorală pentru alegerile europene de anul viitor și acest lucru va fi un uh, semnal pozitiv pentru că vom fi reușit ca împreună să soluționăm uh, acest punct. Nu este de fapt o întrebare, ci este o dorință de a reuși împreună și sper din nou că în septembrie vom obține acest rezultat bun pe care ni-l dorim cu toții. Mulțumesc dacă din partea liberalilor dorește să intervină ceva, cineva, dacă nu cere doriți să interveniți acum, o te rog. Děkuji, paní předsedající, pane ministře. Mulțumesc, doamna președinte. Stimate domnule ministru, dați-mi voie să vă urez bun venit de asemenea și eu sunt deosebit de încântat de faptul că putem avea acest un schimb de opinii chiar încă de la bun început, în așa fel încât să ne putem informa reciproc. Eu vin din Republica Cehă, Așa că am trecut deja prin președinție și pot să vă spun că e o adevărată șansă să pot să particip la construirea viitorului Europei. Și așa cum spunea și Constanța adineori, pot să vă spun că și grupul meu politic susține ideea faptului că a, echipa este foarte bună, e o echipă mixtă, atmosfera este foarte bună, se cooperează foarte bine și pentru acele țări care s-au alăturat Uniunii Europene un pic mai târziu, acest compromis care, asupra, asupra care s-a ajuns la un acord sau se va ajunge la un acord în toamnă, este unul deosebit de important, pentru că intervine exact înainte de alegerile uh, europene. Așa că nu știu cum am putea să uh, prezentăm prioritățile Uniunii Europene în fața alegătorilor noștri dacă nu am avea nimic specific de oferit în materie de priorități. Așa că eu voi fi deosebit de încântat să fac acea punte între dumneavoastră și oficialii, personalitățile oficiale din Cehia, cu care dumneavoastră să puteți comunica un mesaj pozitiv. Un lucru care de asemenea asemenea, este deosebit de important pentru mine și ca un rezultat al uh, carierei mele precedente, am fost primar într-un oraș foarte mare înainte de a fi în Parlament. Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al colegilor mei, uh, viitorul Europei, viitorul dezvoltării economiei noastre va depinde mai ales de modul în care orașele noastre mari vor fi în măsură să se adapteze, să fie atrăgătoare. Așa că eu personal vă uh, rog să considerați această politică fiind una prioritară pe durata președinției dumneavoastră. Domnul François Alfon, doamna președinte, și vă mulțumesc domnule ministru, pentru această prezentare. Evident, nu putem decât să vă urăm mult succes pentru președinția dumneavoastră. Vă aflați într-o perioadă, aș spune așa, de răscruce. Trebuie să terminați o negociere care durează deja de peste un an de zile, un an de zile, de fapt, exact. Acum un an am votat poziția Parlamentului și acest lucru s-a desfășurat sub diferite președinții și iată că astăzi a venit momentul să ajungem la un rezultat definitiv care să ne permită să garantăm viitorul politicilor noastre regionale, care sunt de fapt politici esențiale pentru Uniunea Europeană astăzi, dar mai ales esențiale pentru bugetele și creditele europene uh, pe viitor. Știți că una din speranțele pe care le avea Parlamentul European și pe care le plasase în viitoarea politică de coeziune era tocmai uh, întărirea semnificativă a mijloacelor pentru coeziune teritorială. Noi am cerut ca 7% să fie consacrați acestei dimensiuni. Propunerea Comisiei nu a mers până la acest prag, dar reprezenta deja un pas înainte, în așa fel încât să ajungem într-o bună zi la acest prag. Și ca urmare a diferitelor intervenții ulterioare, arbitraje ulterioare, care ne-au dezamăgit, mai ales în luna februarie, E bine, politica aceasta de cooperare teritorială, care este una de viitor, uh, pare să dispună de mijloace bugetare foarte reduse, ceea ce e păcat. E păcat și de ce? Așa cum a spus și dumneavoastră, există niște proceduri, niște proceduri care au fost puse la punct și evident vrem să felicităm toate țările care se află în jurul Mării Baltice pentru că au lansat această strategie macroregională, dar procedurile acestea uh, nu trebuie să fie considerate doar limitate pentru Marea Baltică, ci sunt proceduri care pot fi utilizate pentru ansamblul populațiilor care se află în jurul anumitor bazine în Europa. Și ați spus că vă interesează acest subiect, așa că nu pot decât să vă încurajez să lansați noi inițiative care să pregătească punerea în aplicare a viitoarelor politici din domeniu pentru a avea o dinamică, pentru a avea o fermitate, o dorință de a progresa. Și pentru asta va fi poate necesar să utilizăm influența pe care dumneavoastră o puteți avea la Consiliu, în așa fel încât cooperarea teritorială să fie uh, privită cu ochi buni și să facă parte din viitorul instrument de flexibilitate, acel instrument care a fost instaurat în uh, perspectiva viitorului buget european. Deci să găsim prin instrumentul de flexibilitate niște mijloace financiare pe care, din păcate, ca urmare a arbitrajului din februarie, nu am reușit să le degajăm. Iată, deci, asta ați putea eventual să faceți sub președinția dumneavoastră, tocmai pentru a avansa în această direcție. Mulțumesc! Also, äh, ich möchte Constanța, aș dori să spun și eu că mă bucură faptul că am avut această echipă mixtă. A fost un lucru foarte important pentru noi, pentru că în uh, Ministerul de Finanțe avem foarte mulți uh, specialiști. Este o situație care se regăsește și în alte ministere. Acești specialiști sunt femei femei care au o pregătire profesională și o educație foarte bună. Din păcate, germana nu este limba noastră de <laughs> nu este limba pe care o stăpânesc uh, cel mai bine, așa acum voi continua în engleză. pentru a-mi exprima opiniile mele personale vis-a-vis -vis de, de punctele importante amintite în aceste întrebări. Uh, uh, Sunt foarte recunoscător colegilor care au adresat aceste întrebări și vreau să vă mulțumesc și pentru sprijinul pe care l-ați manifestat față de președinția noastră. Îmi face plăcere să aud că suntem considerați a fi eficienți deja încă de pe acum, deși am început doar de la începutul lunii iulie, au trecut doar câteva zile uh, de când a început președinția noastră. Dar, evident, nu e întotdeauna adevărat faptul că președinția chiar și are mereu o anumită influență. Influența la Consiliu nu poate fi Uh, obținută cu orice preț de către președinție. Noi trebuie să construim acele compromisuri necesare și cred eu că uh, eu și uh, echipa mea, toți cei care lucrează în domeniu, înțeleg foarte bine cât de importante sunt aceste aspecte, anume politicile de coeziune, cooperarea teritorială la care v-ați referit și vom încerca să găsim cele mai bune căi pentru a rezolva aceste dosare. Evident, este ținta noastră, așa cum am spus și în prezentarea inițială, să ajungem la compromis cât mai repede cu putință cu cât mai repede cu putință. Hai să zicem septembrie. Vrem să mulțumim de asemenea și am mai auzit deja vorbindu-se despre asta uh, și faptul că ați votat deja în uh, comisia dumneavoastră azi dimineață și că rezultatul a fost unul foarte pozitiv. E o veste bună pentru noi, pentru echipa noastră, ceea ce ne încurajează și cred eu că avem acum într-adevăr o șansă reală de a avansa în așa fel încât să nu spunem pe undeva pe la sfârșitul lui noiembrie că uh, ne aflăm într-o situație încurcată și tensionată. Ogi, vreau să-ți mulțumesc pentru urările bune și pentru propunerea aceea de a fi un fel de ofițer de legătură între noi și guvernul din Cehia. Pot să vă asigur că am niște relații foarte bune și apropiate cu toate guvernele, cu toate guvernele celor 28 de state membre, chiar și cu guvernul din țara mea. Noi la Ecofin suntem așa ca o familie și evident uh, politicile de coeziune nu sunt întotdeauna responsabilitatea miniștrilor de finanțe, dar e adevărat că ele sunt importante și miniștrii au un rol important de jucat în domeniu. Pot să vă spun un secret, și anume că pe durata unei înședințe ECOFIN voi încerca să obțin o discuție pe tema politicilor de coeziune. Domnul comisar Han a propus această idee. Mie îmi place această sugestie și vom vedea exact cum vom putea aranja ordinea de zi în așa fel încât să introducem acest punct pe, printre temele de discuții. Însă cred că e foarte bine, e foarte bine pentru Consiliul Ecofin să poată să aibă vești și explicații și din partea acestor politici ale Uniunii Europene. Și acum poate că ajung la cele mai importante întrebări, cele pe care le-ai pus tu, Lambert. Sunt de acord, sunt absolut de acord cu tine și anume că politicile de coeziune sunt instrumente, instrumentele pentru Europa, pentru o renovare a Europei și acest lucru se poate face la diferite niveluri. Există lucruri care pot fi contopite, integrate, pentru a avea un efect de sinergie. Mai sunt și unii care spun că trebuie să trecem de la un sistem de granturi la un sistem de instrumente financiare. Aceste idei sunt de viitor, sunt promițătoare. În țara mea, spre exemplu, și știu că în regiunea Baltică, în general, e valabil acest lucru, pentru că noi ne întâlnim, noi, miniștrii din regiunea Baltică, ne întâlnim mai des și discutăm. Noi am dezbătut deja aceste aspecte și e cu adevărat important să, să avem această schimbare pentru următoarele perspective financiare și să trecem de la cele simple granturi, care nu vor fi niciodată super eficiente, la un alt sistem și anume o combinație între granturi și alte surse de finanțare. Am avut foarte, uh, o cooperare foarte bună cu Banca Europeană de Investiții, care este un instrument foarte, foarte bun uh, de care dispune Uniunea Europeană. Poate că știți deja despre Uh, rapoartele recente ale Comisiei și ale Băncii Europene de Investiții, ce au fost uh, discutate la nivel de șef de state și de guverne și au fost discutate de asemenea și în formatul ECOFIN, le-am discutat ieri, chiar sub președinția mea, și am hotărât că acest comitet economic și financiar va analiza mai în detaliu felul în care aceste idei ar putea să fie implementate cât mai bine. Aș spune că Lituania are deja câteva idei cum am putea obține această combinație de asistență prin fonduri structurale plus surse publice de finanțare la nivel european și asta prin anumite bănci de dezvoltare care operează în funcție de regiuni și băncile nordice de investiții, spre exemplu, care au un rol deosebit pe care îl pot juca în această regiune a Mării Baltice, regiunea de nord, plus finanțare privată, care de asemenea e foarte importantă. Și parteneriatele acestea public-privat, un alt instrument care a fost analizat și studiat cu atenție. Și am înțeles imediat că fiecare greșeală pe care am putea să o facem ne va costa, costa foarte scump. De aceea am încercat să fim prudenți. Încet, dar sigur. Așa că vă promit că aceste aspecte vor fi discutate la uh, întâlnirea informală de la Vilnius și poate că va fi unul dintre subiectele principale, uh, pentru că E adevărat, asta e ca și pentru mâine că trebuie să facem aceste politici de coeziune. Trebuie să ne schimbăm atitudinea, trebuie să ne schimbăm comportamentul și nu să considerăm bugetul european în continuare, așa ca un fel de vacă de mulți, de pe urma căruia profităm și tot obținem procente și sume de bani. Nu. Ar trebui să găsim o soluție care să funcționeze pentru că există instrumente care au fost deja inventate, care au dat roade, și anume cum putem ca bani, să facem în așa fel încât banii aceștia să dea randament nu odată, ci de mai multe ori. Și cred că în această direcție trebuie să mergem. Și să ținem seama de faptul că resursele noastre pe ansamblu scad și vor continua să scadă probabil și în următorii șapte ani. Așa că, iată, acestea sunt răspunsurile mele și Aștept următoarele întrebări. Albrecht. Mulțumesc, domnul Ian Albrecht. <coughs> Thank you. Thank you, Minister. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule ministru. Vă urez succes pentru președinția dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare activitatea concretă a dumneavoastră. Eu vin din uh, Polonia, un stat de dimensiuni uh, importante în Uniunea Europeană și am câteva întrebări foarte precise. Una este una uh, foarte politică, pentru că ați spus că trebuie să uh, încheiem acest dosar cât mai repede. În primul rând, conform rezoluției noastre, avem nevoie de un acord politic uh, despre codecizie. Apoi avem acordul pe marginea cadrului financiar multianual. Urmează apoi uh, Uh, votul în uh, domeniul uh, coeziu- politicii de coeziune pentru regulamentul principal, pentru care este nevoie de acordul pe marginea CFM. Deci vă întreb astăzi care este planul dumneavoastră. Când ne veți trimite textul cadrul financiar multianual pentru a fi aprobat de Parlament? Știu că cât mai curând posibil este un răspuns, însă vă întreb care este planul dumneavoastră. Uh, considerați că acest text ar trebui să fie trimis în septembrie, în octombrie sau în noiembrie, pentru că știm că va influența negocierile pentru politica de coeziune. Totul depinde de acest lucru pentru, și este important ca întâlnirea informale din uh, noiembrie, când, când are loc, înaintea sau după votul pe marginea acestui uh, regulament. Acesta deci este un element important. Al doilea element, nu știu dacă v-am înțeles bine, însă în uh, discursul dumneavoastră ați spus că ne aflăm în continuare în perioada 2007-2013 și că nu discutăm despre perioada 2014-2020. Și un exemplu este raportul de care s-a uh, ocupat colegul nostru Vlașac, problema faimoasă a României și uh, Slovaciei. Însă ne putem aștepta în decursul președinției dumneavoastră să fie necesar să se ia o decizie foarte dificilă și am dorit să știm ce ne așteaptă. Pentru că Acum ne concentrăm pe perioada 2014-2020, însă poate va trebui să luăm poziție vis-a-vis -vis de alte puncte importante pentru politica de coeziune, pentru că în perioada 2007-2013 exista un alt cadru legal și așa mai departe. Deci am dorit să vă ajutăm, însă am dorit să aflăm cât mai repede posibil uh, ce ne așteaptă în, uh, pe parcursul președinției noastre. Vă mulțumesc, Sean Kelly. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru că sunteți prezent aici. Și în calitate de eurodeputat din Irlanda, doresc să mulțumesc pentru cuvintele de laudă aduse președinției irlandeze. Cred că uh, nu Cred că trecem printr-o perioadă dificilă pentru proiectul uh, european. Cu toate acestea, există motive de bucurie. Croația a aderat la Uniunea Europeană și Letonia urmează să adopte moneda euro. Cred că este un moment de bucurie pentru întreaga Uniune Europeană, uh, tocmai pentru a contracara puțin numărul tot mai mare de eurosceptici. Nu știu care este părerea Rusiei vis-a-vis -vis de toate aceste evoluții, însă sunt sigur că au luat notă de ele. Trebuie să recunosc că mă impresionează sinceritatea și deschiderea dumneavoastră. Am avut uh, aceeași impresie și de dimineață în cadrul Comisiei uh, pentru Cultură, în care președinția lituaniană și-a prezentat din nou uh, prioritățile. Cred că uneori așteptăm prea mult din partea președințiilor mai ales din partea unor state din mici dimensiuni, cum este Lituania, care a preluat pentru prima dată președinția Consiliului Uniunii Europene. Însă, pe de altă parte, cum a spus uh, și Lambert, suntem dispuși să vă ajutăm. Și mai ales când vine vorba de unele așteptări, faptul că președinția dumneavoastră se încadrează în a doua uh, jumătate a unui an, influențează, de fapt, calendarul dumneavoastră, pentru că există perioada de vacanță de, var- de vară, apoi la sfârșitul anului urmează Crăciunul, deci nu aveți foarte mult timp la dispoziție. Cu toate acestea, ne așteaptă decizii importante de luat și colegii mei s-au referit la câteva dintre aceste puncte importante. Eu sper că veți reuși să treceți linia de finish vis-a-vis -vis de cât mai multe dintre aceste dosare, pentru că dacă nu vom reuși să facem acest lucru, la anul vom trece într-un uh, an electoral și va trebui uh, să ne concentrăm pe alte puncte. Deci președinția noastră are loc într-un moment foarte important. Eu uh, mă întreb în contextul uh, celor trei uh, președinții Irlanda, Lituania și Grecia. Există o suprapunere a sprijinului pentru că um, ar fi bine dacă ar exista anumiți experți care să se ocupe de aceleași uh, teme. Este un punct important. Eu sunt încrezător că vă veți achita bine de sarcinile pe care le aveți și mă bucură faptul că v-ați uh, referit la femeile bine educate și bine uh, pregătite. Poate acesta, aceasta va fi cheia succesului dumneavoastră. Deseori uh, femeile au calitatea prețioasă de a obține rezultate în situații dificile. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici, alături de noi astăzi și mă interesează acest aspect al continuității între cele trei uh, președinții, dacă există sau nu. Vă mulțumesc, domnul Imbrusa, să are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă, domnule ministru. Mă bucură să vă văd astăzi aici, reprezentând uh, Lituania într-un mod atât de energetic și vă urez să vă păstrați această energie pentru jumătatea de an care ne mai rămână. Ascultându-vă, astăzi am auzit de mai multe ori uh, cuvintele plus valoare. Știm foarte bine că atât în Lituania, dar și în alte noi state membre ale Uniunii Europene, că există această problemă acută a șomajului tot mai mare și mai ales a șomajului în rândul tinerilor. Uneori, folosim, uh, vedem că fondurile nu sunt uh, cheltuite în mod uh, eficient. Uneori construim drumuri pe care circulă prea puține autoturisme sau pe, construim poduri care nu sunt folosite de prea multă lume. Deci mă întreb cum putem maximiza la maxim fondurile pe care le avem la dispoziție. Am discutat pe larg despre acest subiect, însă în momentul în care trecem la acțiuni uh, concrete se manifestă un grad mare de inerție. Alegem întotdeauna proiectele care sunt cele mai ușor de implementat, dar care nu aduc uh, întotdeauna cea mai mare valoare adăugată. Mulțumesc, Maria Irigoyen, are cuvântul. Președinta, ministru, mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumiri de asemenea și dumneavoastră, domnule președinte. Aici mă aflu în sală, chiar în față. Doreau să vă mulțumesc. Sunt de acord cu liniile directoare ale prezentării dumneavoastră pe care ați făcut-o referitor la prioritățile uh, președinției Consiliului a Lituaniei. Așa că să sperăm că avântul necesar și ambiția aceasta uh, este sunt, sunt calități care vin din partea țării dumneavoastră, o țară precum Lituania. Și aș dori să-mi explicați sau să explicați mai în detaliu, pentru că ați făcut anumite informații. Uh, ce înțelegeți prin revizuirea tuturor strategiilor macro-regionale, pentru că unele dintre ele nu au suficientă plus valoare? Uh, s-ar putea ca asta să însemne că schimbăm centrul de gravitate. Și știți că în momentul în care s-au pus la punct aceste strategii macroregionale, unul din succesele majore ale politicii de coeziune ar fi bine dacă ați putea să ne dați elemente suplimentare, informații suplimentare. Nu uitați că e vorba de politici de succes, așa că în continuare nu, pot de, nu rămâne decât să vă, urmez, să vă urez dumneavoastră mult succes în președinția dumneavoastră. So, uh... Uh, thank you very much. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Înainte de a răspunde la întrebări specifice, Sean, doresc să te asigur că nu poate exista o cooperare mai bună decât cea pe care o avem cu fosta președinție irlandeză dorim să le mulțumim pentru contactele personale pe care le avem cu președinția irlandeză și putem să avem un schimb de experiențe. Și colegii irlandezi ne-au asigurat că, în ciuda faptului că președinția irlandeză a trecut, ei sunt în uh, continuare dispuși să ne ajute când vine vorba de orice problemă. Avem un uh, expert care a lucrat pentru Ministerul de Finanțe irlandez, care acum ne ajută și pe noi și un asemenea ajutor este binevenit, mai ales pentru uh, state din, de mici dimensiuni. Și Irlanda este o țară de mici dimensiuni, însă diferența între noi și Irlanda este că Irlanda uh, avusese președinția Consiliului deja a șaptea oară. Uh, am uh, discutat uh, acest subiect, care este diferența între a avea o experiență atât de largă și una atât de redusă. Am decis că până la urmă nu contează câte președinții ai avut înainte, pentru că Uniunea Europeană se schimbă într-un ritm mult mai alert decât uh, ne-am fi putut aștepta în trecut. Și eu cred că în acest moment Uniunea Europeană trece prin modificări majore într-un ritm foarte rapid. Poate acest lucru nu este valabil neapărat pentru Comisia pentru uh, politici regionale. Este un lucru foarte valabil pentru uh, ECOFIN, de exemplu, pentru Comisia pentru Afaceri Economice. Deci, deseori, anumite subiecte foarte complicate, cum este Uniunea Bancară, se schimbă peste noapte. Acum, în ceea ce privește uh, scepticismul, după ce primești un an- antidot, ai uh, dreptate, noi ne-am schimbat uh, părerea uh, complet, cu 180 de grade. Deci este foarte important să avem această continuitate eu mi-am uh, început activitatea de viitor uh, președinte deja din uh, ianuarie, nu de acum din iulie și cred că am făcut bine pregătindu-mă astfel și și echipa mea a avut contacte extinse cu colegii din președinția irlandeză, dar și cu Parlamentul European. Deci continuitatea este un element important și aștept cu nerăbdare colaborarea viitoare și vă asigur că dosarele noastre vor fi transmise mai departe uh, Greciei. Deci tranziția de la o președinție la alta va fi una care va funcționa foarte bine. Desigur, întotdeauna așteptările sunt uh, ridicate și uh, resursele sunt limitate. Tocmai de aceea vă cer să nu uitați că și dumneavoastră treceți printr-o perioadă preelectorală și și resursele aflate la dispoziția dumneavoastră sunt limitate, ca și ale noastre. Deci, cred că avem în fața noastră ocazia de a ne alinia, ajusta calendarele și să nu ajungem în situația în care să fim nevoiți să încheiem un acord în ultimul moment. Deci fiecare situație are propriile avantaje, în același timp dezavantaje, în legătură acum cu întrebările specifice. Și acum uh, voi trece din nou pe limba mea laternă, dacă, uh, maternă, dacă îmi permiteți. Deci vă rog să vă puneți căștile. Da, mi-ați spus o întrebare crucială am încercat să răspund aceste întrebări în uh, prezentarea mea inițială și în uh, intervențiile anterioare. Desigur, există un volum limitat de resurse europene și naționale, lucru care ne obligă să găsim modalități inteligente de optimizare a folosirii acestora. Cred că avem la dispoziție deja un foarte bun set de instrumente pentru a face acest lucru. Avem, pe de-o parte, um, legislația europeană care prevede în detaliu cum trebuie folosită asistența europeană. De asemenea, în cadrul negocierilor pe care le purtăm cu Parlamentul European, discutăm noile modalități pentru noul cadru financiar multianual. Și apoi conferința în care se va discuta politica de coeziune, la care vă invit personal să participați, va fi o altă posibilitate de a discuta uh, rezultatele deja obținute. Va fi ocazia pentru a analiza și evalua experiența statelor membre, lucru care ne va permite să mergem înainte și acum revin la limba engleză. Ian, ai avut întrebări uh, concrete și doresc să fiu cât mai precis în răspunsul pe care ți-l ofer. Desigur, când vine vorba de un uh, acord politic, este o practică proastă să stabilești un calendar pentru a ajunge la un acord politic. Pentru noi, linia de finish este 1 ianuarie 2014. Atunci vor decide uh, oamenii, oamenii care v-au ales pe dumneavoastră și pe mine. Ei vor vedea până atunci dacă Uniunea Europeană își uh, poate funcționa sau nu. Este o întrebare deosebit de importantă. Ne dorim să demonstrăm că Europa este încă în viață, pentru că eu cred că este încă în viață, însă trebuie să demonstrăm acest lucru prin eforturile noastre, ajungând la un acord, chiar dacă uneori este nevoie ca fiecare dintre noi să renunțăm la unele ambiții, uh, dorințe, idei, idei și așa mai departe, pentru a putea ajunge la un acord azi astăzi și aștept cu nerăbdare abordarea dumneavoastră constructivă. Eu vă asigur că echipa mea este pregătită să lucreze zi și noapte, fără vacanța de vară. Vă asigur că am îngropat această idee a vacanței de vară, deci suntem dispuși să vă demonstrăm că vom depune toate eforturile pentru a încheia un acord, pentru că Cred că doar așa vom putea ajunge să obținem acest rezultat. În legătură cu cadrul financiar multianual și regulamentele relevante pentru politica de coeziune. Eu consider că ordinea potrivită ar fi politica de coeziune, urmată apoi de cadrul financiar, cadrul financiar multianual, ținând cont de contextul politic actual, din punctul, dintr-un punct de vedere rațional, M-aș fi bucurat să avem deja în fața noastră cadrul financiar multianual, însă nu putem ignora realitatea politică actuală. Însă, această situație în care ne aflăm ne obligă să lucrăm din greu. Întrebarea foarte importantă legată de această perioadă 2007-2013. Cred că Până la sfârșitul lunii iulie vom avea la dispoziție abordarea generală a Consiliului, lucru care ne va permite să încheiem un acord final cât mai repede posibil. Cred că am răspuns la toate întrebările. Nu. Am uitat de strategia uh, macro-regională. Îmi pare foarte rău, Maria. Strategiile macro-regionale. au reprezentat uneori niște succese majore, însă trebuie să admitem că aceste strategii nu au fost întotdeauna cele mai uh, eficiente și au fost înlocuite uneori de alte instrumente de politici regională. Desigur, părerea mea personală este că nu ar trebui să încărcăm o anumită zonă de politici cu prea multe instrumente. Dacă avem instrumente mai puține, dar care funcționează mai eficient, ar fi mult mai bine decât să ne uh, diseminăm resursele financiare, de personal și așa mai departe. Cu toate acestea, acest lucru nu este valabil și uh, pentru strategiile macroregionale, care vor uh, rămâne în continuare un instrument uh, principal, important, însă trebuie să ne înțelegeți, pentru noi strategia Mării Baltice este foarte importantă și conform calendarului de revizuire stabilit deja de ceva vreme, doar strategia privind Marea Baltică urmează să fie revizuită în acest semestru și mă bucură că acest lucru coincide cu președinția Lituaniei. Poate nu are nimic de a face cu o influență sporită din partea noastră în această nouă calitate. Este vorba pur și simplu de o coincidență. Însă acest lucru nu exclude posibilitatea ca în momentul în care vom uh, revizui strategia privind Marea Baltică să discutăm despre elemente generale referitoare la aceste strategii macroregionale. Deci cred că vom putea analiza rezultatele în plus să uh, analizăm în același timp uh, eșecurile pentru a putea înțelege de ce măsuri avem nevoie astfel încât să înlăturăm deficiențele existente. Așa acum sper că am răspuns la toate întrebările. Thank you for, for... Vă mulțumesc foarte mult. Doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit aici pentru a ne vorbi despre proiectele dumneavoastră și preocupările dumneavoastră. Apreciem faptul că deja la sfârșitul lui august doriți să organizați o întâlnire. Staful nostru va participa. Mâine ne întâlnim cu Darius și echipa sa pentru ultimul trialog înainte de vacanța de vară și sperăm că în septembrie vom reuși să finalizăm procesul. Pentru ca în a doua um, plenară din octombrie să putem adopta textul în prima lectură. Deci îți mulțumim anticipat uh, ție și echipei de negocieri uh, pentru, și pentru ajutorul pe care ni-l veți oferi pentru uh, a ajunge la un acord uh, în trialog. Încă o dată mulțumesc foarte mult și mult succes președinției lituaniene. Thank you. Thank you. Uh, dear colleagues, we continue, so please. Dragi colegi, continuăm, vă rog să nu plecați. Menschen, uh, die it's uh, as we have Mr. Uh, Imbra Domnul Imbra este alături de noi. Putem să trecem la punctul dumneavoastră 16 de pe ordinea de zi. E vorba de Planul de acțiune 2012-2020, asistență medicală inovatoare pentru secolul 21. Vă rog, domnule Imbrasas. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru participarea la această primă dezbatere în legătură cu planul de acțiune privind e-sănătatea pentru 2012-2020. Cred că trebuie să sprijinim comunicarea pregătită de comisie pentru că proiectele electronice pentru sănătate reprezintă uh, Uh, unul dintre una dintre metodele cel mai eficiente de a folosi serviciile informatice în serviciile de sănătate. Îmbunătățește modul în care funcționează uh, furnizarea serviciilor de sănătate. Aș dori să vă atrag atenția asupra trei aspecte. Mai întâi, accesibilitatea la serviciile de sănătate. Cred că acest plan de acțiune Uh, oferă noi oportunități de acces la servicii electronice pentru sănătate, indiferent unde se află aceste persoane, care este cetățenia lor, venitul lor, uh, situația socială, situația de handicap sau vârsta. Serviciile uh, de sănătate sunt astfel mai accesibile pacienților Uh, și um, obiectivul este îmbunătățirea cunoștințelor Um, pacienților în legătură cu serviciile de sănătate. Uh, atât pacienții cât și uh, cei care lucrează în domeniul sănătății trebuie să-și îmbunătățească capacitățile digitale și în acest sens statele membre trebuie să facă foarte mare efortul să um, introducă internetul cu bandă largă pe întregul teritoriu al um, statului respectiv. Uh, instituțiile locale și regionale au un rol foarte important de jucat pentru că sunt cele mai apropiate de oameni, de cetățeni și doresc să spun că mă bucur că experiența arată că instituțiile locale și regionale sunt deja active în um, punerea aplicare de proiecte de sănătate uh, de tip e-health. Trebuie să încurajăm aceste instituții, să încurajăm finanțarea serviciilor de e-sănătate um, și să găsim și surse de finanțare din partea Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție, aștept propunerile dumneavoastră, amendamentele dumneavoastră și sper că împreună vom putea pregăti un document care să fie util tuturor cetățenilor. Mulțumesc! Brasas. Vă mulțumesc, domnule Imbrasas. Raportorii din umbră nu sunt prezenți. Dorește cineva să vorbească în numele lor? Uh, Nikos Zaharos. Sunteți raportor din umbră? Sunteți pe listă? Nu? Ε, πράγματι οι υπηρεσίες ε, e-health είναι σημαντικές γιατί... Într-adevăr, serviciile inovante pentru sănătate sunt foarte importante pentru că în momentul de față, serviciile de sănătate au avut multe suferit, mai ales în uh, regiunile periferice, în insule și așa mai departe. Există o problemă reală de acces al pacienților la îngrijirile de sănătate și criza a agravat acest uh, fenomen, mai ales în țările din Sud. Sistemul de sănătate uh, se confruntă cu o situație haotică, cel puțin experiența mea din Grecia arată acest lucru, anumite centre de sănătate își închid porțile și cetățenii trebuie să sufere consecințele. Deja uh, veniturile lor scad și, în plus, au dificultăți în accesul la servicii de sănătate. Deci, dezvoltarea acestor servicii de sănătate online uh, Uh, ar putea face viața mai ușoară oamenilor, uh, viața oamenilor care trăiesc pe insule sau um, zone periferice mai ușoară și cred că trebuie să găsim mijloace pentru a sprijini aceste investiții care pot avea, pot fi foarte importante pentru coeziunea socială, pentru a reduce inegalitățile care se agravează în momentul de față din cauza crizei. Este esențial ca fiecare cetățean să aibă acces la servicii de sănătate și astăzi observăm că chiar și pentru serviciile de bază, acestea nu mai sunt accesibile nu doar cetățenilor din regiunile îndepărtate, ci nici măcar locuitorilor orașelor. În anumite state membre, aceste servicii online sunt deja folosite, mai ales în țările nordice. Dar țările din sud sunt cele mai afectate de criză și ele ar avea cea mai mare nevoie să profite de astfel de servicii. Trebuie să găsim mijloace pentru a accelera aceste intervenții în regiuni. Ar fi foarte util acest lucru având în vedere conjunctura actuală. Mulțumesc! Mulțumesc! Niciun alt raportor din număr nu mai este prezent. Maria Irigoyen? Eh, doamnă președinte. Profit de ocazie pentru că la Comisia pentru Piața Internă eu sunt uh, raportor pentru acest raport referitor la e-sănătate și aș dori să adresez câteva observații domnului raportor. Evident că acest lucru este legat și de îmbătrânirea Europei, a cetățenilor europeni. De aceea e nevoie de anumite reforme structurale, tocmai pentru a garanta sustenabilitatea sistemelor noastre sanitare. Știți că sănătatea reprezintă o, unul din pilonii de bază ai statului bunăstării. De aceea trebuie să utilizăm tehnologiile moderne pentru ca acestea să servească și domeniul acesta sanitar. Și aceste strategii ne vor permite și aceste tehnologii ne vor permite să democratizăm sănătatea, să facem în așa fel încât aceste servicii de sănătate să ajungă acolo unde e nevoie de ele, pentru acele persoane care nu au posibilitatea să meargă, să se deplaseze, să fie tratate de specialiști. Acest lucru trebuie să se facă prin tehnologia informației. Eu cred că și sănătatea poate îmbunătăți calitatea de viață, mai ales pentru persoanele noastre, pentru persoanele în vârstă. De aceea trebuie să investim în aceste instrumente, aceste unelte care nu sunt foarte bine cunoscute de pacienți și care de multe ori nu sunt bine cunoscute nici de cei care sunt profesioniști în domeniu, în domeniul sănătății. De aceea trebuie să uh, vom contribui cu ideile noastre la acest raport. Uh, if, if there's no other uh, point... Dacă nu are nimic de, nimeni nimic de adăugat, aș adăuga eu un lucru la această discuție. Politica europeană de coeziune din 2000-2006 deja au prevăzut uh, Uh, acțiuni în domeniul uh, sănătății, uh, proiecte electronice în domeniul sănătății și există deja foarte multe proiecte în Uniunea și, și cu siguranță cei care au experiență în acest domeniu vor putea face schimb de experiență cu alții în domeniul e-sănătății. Trebuie să stabilim termenul limită pentru amendamente. Propun ca acesta să fie 12 iulie ora 12 12 iulie, ora 12. Vă mulțumesc foarte mult și acum trecem la avizul domnului Winkler. Punctul 22. Specializarea inteligentă, crearea unei rețele um, a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă. Vă rog. Colegi, die Strategie zur Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Această strategie pentru uh, specializarea inteligentă se referă la introducerea unei asemenea, unei asemenea strategii de uh, regiuni în cadrul obiectivului tematic numărul 1. Dacă regiunile îndeplinesc, uh, nu îndeplinesc aceste precondiționalități, atunci Comisia poate suspenda plățile efectuate. Această condiționalitate ex ante în această perioadă de criză economică este gândită pentru a asigura o cheltuire rațională a fondurilor uh, publice, astfel încât Uniunea Europeană să devină mai competitivă și mai inovatoare. Momentul în care lucrăm pe marginea acestui raport nu este unul uh, ideal pentru că uh, Tocmai în această săptămână vom încheia negocierile referitoare la fondurile de coeziune și, din păcate, regiunile sunt îndepărtate de, prea îndepărtate de respectarea condițiilor uh, respective. Reprezentanții Direcției Generale Regio au o bună privire de ansamblu, știu ce se întâmplă în fiecare regiune în parte, deci ar fi foarte bine dacă am putea uh, face un uh, bilanț uh, provizoriu despre situația în care se află diferitele regiuni. În continuare, mie mi se pare că există unele întrebări uh, fără răspuns când vine vorba de punerea în aplicare și după ce am avut mai multe discuții cu mai mulți actori, am câteva idei referitoare la bunătățile necesare pentru viitor ca bază pentru discuția pe care o avem astăzi, aveți la dispoziție un document uh, de lucru care este destul de cuprinzător. Merge dincolo de titlul destul de limitat, mă refer la câteva puncte relevante. Mă refer, de exemplu, la o definiție a strategiei concrete și am ajuns la această definiție împreună cu Comisia și Consiliul. Și dacă îmi permite să vă spun cu propriile cuvinte despre ce este vorba. Fiecare regiune împreună cu diferiți parteneri ar trebui să își analizeze punctele forte și punctele slabe și să se referă la câteva priorități care urmează să consolideze mai mult propriile puncte forte și care, până la urmă, urmează să contribuie la competitivitatea generală a Uniunii Europene. Ar trebui să găsim efectele de sinergie necesare între uh, Orizont 2020 și politica de cercetare, inovare și coeziune. Și regiunile ar trebui să completeze toate aceste instrumente și aș dori să mă refer la principalele probleme de cercetare care au fost importante pentru mine. În primul rând, dacă condiționalitatea ex ante nu este în pericol de a deveni un element pur și simplu uh, formal, pentru că regiunile, face, regiunile fac uh, această analiză și uh, Comisia stabilește pur și simplu dacă a fost elaborată o asemenea strategie sau nu. Mie mi se pare că există aici uh, pericolul îndeplinirii unor, uh, pur și simplu unor puncte nerelevante. Trebuie însă să fie clar pentru toată lumea că condiționalitatea exantă nu reprezintă o formulă magică și în momentul în care regiunile nu înțeleg că elaborarea unei asemenea strategii este în propriul lor interes și um, o asemenea elaborare va deveni pur și simplu o altă căsuță care trebuie bifată, lucrurile nu se vor schimba deloc. În al doilea rând, întrebarea crucială este dacă strategia respectivă reprezintă o formulă de succes pentru toate regiunile, indiferent de gradul lor de inovare și indiferent de gradul lor de dezvoltare. Știm foarte bine că în regiunile europene există cooperare diferită între actorii implicați și strategia respectivă trebuie să țină seama de situația specifică, deci nu putem recurge la o metodă copy-paste. Așa ceva nu va funcționa, este nevoie de o evaluare sinceră nu toate regiunile pot avea un rol de frunte când vine vorba de dezvoltarea unor tehnologii uh, de vârf. Cred că se poate profita de experiențele acumulate în alte regiuni și să fii inovator nu înseamnă să fii activ întotdeauna în domeniul high-tech și inovările din uh, afara domeniului uh, tehnologic reprezintă inovări, de exemplu în domeniul uh, demografic, în domeniul social, în domeniul sănătății, este un lucru care se pare nu a fost înțeles de toate regiunile. Deci este atât de important acest, acest proces de um, evoluție antreprenorial. Este important să fie implicați toți actorii Conform acestei uh, strategii, autoritățile publice ar trebui să implice mai mult uh, întreprinderile locale pentru a înțelege care sunt perspectivele de viitor și pentru sectorul uh, privat. Știm întotdeauna că se dorește această abordare de jos în sus și nu de sus în jos, însă cred că trebuie să fim și din acest punct de vedere pre, precaut actorii politici trebuie să-și asume la un moment dat uh, responsabilitățile pe care le au. Însă, într-adevăr, nu trebuie să repetăm uh, greșelile din uh, trecut, când nu am implicat suficient actorii relevanți din fiecare regiune în parte și cred că toată lumea înțelege că lucrurile funcționează mai greu în practică se pare că în unele regiuni greșelile trecute se tot uh, repetă, nu toți actorii au sentimentul că sunt uh, suficient de implicați să recurge întotdeauna la aceleași consultări uh, publice lipsite de fond și cred că din acest punct de vedere este nevoie de o modificare a mentalităților în administrațiile publice. Aceștia trebuie să înțeleagă că este nevoie de o nouă abordare și cred că doar în regiunile în care autoritățile, universitățile și institutele de cercetare vor coopera în mod strâns, vor avea șansa de a crea o bună strategie. Nu trebuie să uităm de implicarea întreprinderilor pentru că rezultatul trebuie să fie o inovare care poate să fie pusă în practică cât mai repede. Apoi, orizontul de timp pentru realizarea acestor strategii este un element important pentru a uh, Uh, redacta o strategie atât de importantă într-un timp atât de scurt pentru a implica în mod suficient toți actorii, consider că perioada prevăzută este prea scurtă. Um, de fapt, uh, deja există unele prevederi uh, limitative, drept urmare, este important ca regiunile să poată transmite Comisiei un plan alternativ în care să treacă anumite, doar anumite puncte. Însă, condiționalitatea ex ante trebuie să fie îndeplinită cel mai târziu până în anul 2016 și Comisia cred că ar trebui să fie foarte atentă pentru respectarea acestui termen limită. Însă, în foarte multe cazuri, unele regiuni, de exemplu, au redactat o strategie, unele au uh, lucrat de ce timp de decenii la asemenea strategii și asemenea cazuri ne arată tocmai că pentru a elabora o asemenea strategie este nevoie de o perioadă lungă de timp. Pe de altă parte, trebuie să fim atenți să nu se ajungă la o reciclare a unor vechi strategii, să nu se repete din nou greșelile din trecut. O altă întrebare importantă este ce pericole se ascund în stabilirea priorităților, cum putem ști care sunt prioritățile uh, Uh, potrivită. Unele regiuni își stabilesc uh, priorități prea cuprinzătoare pentru că nu știu uh, care vor fi domeniile de, de viitor și cred că cel mai mare risc este ca o piață să nu evolueze conform previziunilor făcute. Cu cât uh, un domeniu este, un domeniu este mai specializat, cu atât riscul va fi mai mare pentru regiunea uh, respectivă. Însă, din păcate, uh, știm cu toții prin ce perioadă dificilă trecem. Cred că a venit uh, momentul să ne specializăm într-un mod inteligent. Acest lucru este posibil, de exemplu, implicându-ne în produse și servicii ex- existente deci să încercăm să avem o diversificare cât mai mare, pentru că o specializare este inteligentă în momentul în care sunt uh, uh, promovate servicii care au un impact cât mai larg în toată regiunea. Cu cât uh, consultarea actorilor este mai uh, serioasă, cu atât riscul va fi mai uh, redus pentru a da greș pe, pe viitor. O, o informație corectă și bazele de date fiabile sunt importante pentru crearea acestor strategii. Și în plus, regiunile trebuie să dea dovadă de curaj pentru a-și ajusta strategiile dacă acest lucru este necesar. Apoi, o întrebare finală se referă la posibilitățile de sinergie între orizontul 2020 și politica de coeziune, de exemplu. O sarcină importantă a strategiei ar fi să uh, reflecte la posibilitatea completării, uh, suplimentării sinergiilor din aceste diferite domenii, pentru că deja de decenii se încearcă în zadar uh, Uh, legarea fondurilor coeziune cu fondurile din uh, cercetare. Și știm foarte bine că Parlamentul European cere deja de mai mult timp ca fondurile să ajungă în, uh, la institutele de cercetare care nu prea au perspectiva de a fi finanțate în uh, urma programului Orizontul 2020. Este un lucru valabil și pentru regiunile mai bine dezvoltate, care nu doresc să se implice prea mult în uh, domeniul cercetării, dar trebuie să poată profita, uh, de exemplu, în urma, în urma posibilităților de finanțare a IMM-urilor. Din păcate, detaliile sunt foarte importante, este nevoie de o cooperare foarte complicată, trebuie să fim atenți în momentul în care vom stabili cadrul de reglementare. Eu sunt uh, puțin uh, sceptic din punctul de vedere al acestei alinieri și este un lucru important și mă apropiu de sfârșit și vă rog să-mi permiteți să mă exprim puțin mai, mai mult pe marginea acestui punct pentru că este un lucru important este vorba de întrebarea dacă regiunile au la dispoziție expertiză necesară și sunt sprijinite în mod. Uh, Doamna președinte, amintește vorbitorul că ar trebui să vorbească puțin mai rar. Deci este vorba de consilierea regiunilor respective care ar trebui să participe la o asemenea consiliere. Desigur, Regiunile au un contact strâns cu Comisia, în mod special cu Direcția Generală Regio, care este responsabilă cu preluarea programelor uh, operaționale și cu strategia, strategiile fiecare în parte. Deci se pune întrebarea în acest context care sunt posibilitățile de intervenție ale Direcției Generale Regio și în acest context este foarte importantă uh, funcționarea platformei pentru o specializare inteligentă, platformă creată în mod special cu acest obiectiv și cu ajutorul căreia regiunile, prin intermediul unei uh, evaluări interpares, ar putea să profite de expertiza reciprocă, însă, din păcate, Până acum doar 130 de regiuni participă la această platformă. Se pare că foarte multe regiuni consideră că Participarea la această platformă nu le-ar aduce niciun fel de valoare adăugată. Cred că avem nevoie de o campanie de informare pe marginea avantajelor aduse de această participare și eventual ar, am putea să ne gândim la implicarea și altor direcții generale relevante din comisie, de exemplu cea care se ocupă cu cercetare. Și apoi, care, cum ar trebui să arate în mod concret colaborarea Uh, externă a regiunilor. Dacă Cred că există un grad mare de nesiguranță în legătură cu punerea în aplicare a dimensiunii externe, cred, pentru că regiunea respectivă nu ar trebui să elaboreze pur și simplu o strategie uh, pentru regiunea respectivă, ci ar trebui să colaboreze și cu celelalte regiuni. Și diferitele strategii ar trebui să se completeze în mod reciproc, pentru că doar așa, doar așa poate fi sporită competitivitatea Uniunii Europene. Însă, direcția generală Regio este, cea, este singura care are, o, care are o, pri, o privire de uh, ansamblu asupra situației, deci rolul acestei direcții generale este unul crucial. Rămâne deschis care va fi mecanismul concret. Există deja unele uh, povești de succes, cum este Silicon Europe, însă, din păcate, pentru marea parte a regiunilor europene există un potențial imens când vine vorba de această um, dimensiune externă. Este vorba de, un, uh, de o dificultate de a trece dincolo de propriile granițe. Este foarte complicat să fie aliniate diferitele programe operaționale, de exemplu. Și viitorul ne va arăta dacă cadrul de reglementare este din acest punct de vedere suficient. Cred că um, va mai avem nevoie de o perioadă de tranziție destul de lungă Cred că am putea face ceva și din punctul de vedere al obiectivului european de cooperare teritorială. Pentru acest lucru am avea nevoie de, un, de o finanțare uh, sporită. nu cred că este o idee foarte bine să reducem când vine vorba de proiecte transfrontaliere, de exemplu. Dragi colegi, cred că din documentul de lucru și din cele spuse de mine ați înțeles care sunt pentru mine punctele esențiale. Uh, vă aștept cu nerăbdarea discuția următoare și, uh, și contribuția reprezentantei uh, Comisiei. Mulțumesc. Doresc să spun că secretariatul nu a primit de la grupurile politice informații în legătură cu raportul din umbră la acest raport. Este un subiect fundamental pentru noi, deci sper că vom primi aceste informații. Acum are cuvântul Lambert Farnisteroi, primul la cuvânt. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc. Mă interesează acest prim pas pe o inițiativă pe acest subiect și cred că e un lucru bun să evaluăm primele experiențe din prima parte a anului, pentru că vor urma apoi primele propuneri din partea statelor membre și bine să evaluăm rezultate de uh, acest tip pentru a avea mai puține întrebări și mai multe răspunsuri. Prin calitatea propunerilor statelor membre din cadrul acordurilor de parteneriat. Aceasta poate fi o întrebare adresată lui Herman Winkler. Cum planifică lucrurile? Dacă votăm la începutul anului viitor, Poate e posibil să obținem aceste informații concrete. Această vizibilitate asupra progresului lucrurilor în realitate. Pe de altă parte, mă bucur de abordarea deschisă a domnului Winkler și modul în care um, um, vede toate aspectele, adică cere dovezi sau cere um, să fie convinsă, să demonstreze anumite lucruri. Nu știu cine trebuie să răspundă, poate răspundeți singur sau poate Comitetul Regiunilor poate să răspundă, poate Comisia Europeană sau noi. Deci vă întreb cine doriți să răspundă la aceste întrebări și am câteva observații faptul că există câteva instrumente acum care pot fi folosite, cum ar fi rezultatele propunerii legislative pentru Institutul European pentru Tehnologie. Avem uh, acum uh, programe de inovare regionale care sunt practic, produse similare cu cele la care ne gândim în această strategie, adică ca regiunile să se specializeze și să facă parte din aceste clastere ale cunoștințelor și ale inovării, selectate de Institutul pentru Inovare Tech și Tehnologie. Vor fi șapte astfel de teme și poate se poate face această legătură. Apoi, ați vorbit despre dimensiunea externă există deja posibilitatea de a se folosi instrumente europene. De exemplu, în domeniul uh, infrastructurii europene de cercetare, există acest instrument care dă regiunilor și institutelor de cercetare și inovare și clusterelor posibilitatea de a uh, obține statut juridic de drept european. Puteți verifica? pentru că uneori vorbim despre această dimensiune externă, care de fapt este o cutie neagră, îi spuneți așa și dumneavoastră. Dar trebuie să ajutăm, să ajutăm aceste regiuni care doresc să își găsească parteneri de specialitatea lor, fie că e vorba în domeniul automobilelor sau în domeniul nanotehnologiei, să găsească parteneri care să-și reunească activitățile într-o structură transfrontalieră și europeană. Acesta poate fi un pas înainte și vă invit să uh, cercetați acest aspect. Sunt de asemenea de acord că trebuie să dăm un răspuns în legătură cu regiunile cunoașterii. Nu am un răspuns concret la întrebarea legată de regiunile cunoștințelor. Știu că ar fi trebuit să facă parte din al șaptelea program cadru, dar nu se mai regăsește în programul um, la orizont, pentru că coeziunea politica de coeziune în această nouă structură poate să includă aceste activități. Se întâmplă asta sau nu? Poate pot să rog pe domnul raportor să caute răspunsuri și la aceste întrebări. În orice caz, v-ați pus întrebările cele bune în momentul de față și poate am putea aștepta și feedback din partea Comisiei. Poate fi un uh, moment uh, uh, adecvat pentru a evalua ce se va întâmpla în următoarele luni. Mulțumesc! Nikos. Mulțumesc! Nikos Hrizohelos are cuvântul. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Γιατί... Mulțumesc, doamna președinte. E vorba de o discuție deosebit de interesantă, pentru că dacă vrem să ieșim din criza economică, mai ales pentru țările din Sud, ar trebui să punem la punct noi idei, să investim în inovație, în noi moduri și modele de producție, Și în ceea ce privește cercetarea și tehnologiile, știm că de multe ori se pleacă de la un model de stat și se dorește să se ajungă într-un mod, la un model mai descentralizat. Acum, când discutăm despre dezvoltarea regională, e bine să știm care sunt avantajele pe care ni le poate oferi o regiune, care sunt calitățile sale, care sunt neajunsurile sale, în așa fel încât să putem uh, profita la maxim de calități și să putem să uh, modificăm neajunsurile, să le rezolvăm. Și de multe ori se consideră că anumite uh, specificități sunt, uh, de fapt, o feblețe, sunt un neajuns, însă de multe ori, cu un pic de creativitate, acestea pot fi transformate în, într-un avantaj. O insulă, spre exemplu, este un ecosistem închis și ar putea fi utilizat pentru a dezvolta modele de cercetare ecologică durabile o analiză a unor astfel de ecosisteme ar putea să ducă la tehnologii inovatoare. Însă problema e că de multe ori cei care se ocupă cu cercetarea nu au reușit să pună la punct metode de cercetare care să le permită să exploateze tocmai aceste specificități. Deci, Există regiuni care sunt bogate, sunt mari, sunt importante, au posibilitatea de a investi în cercetare, fac acest lucru la nivel regional și, pe de altă parte, există regiuni care încearcă să-și rezolve problemele făcând apel la uh, tehnologii, mă rog, învechite. Nu trebuie întotdeauna să facem apel la um, astfel de modele uh, depășite. Mă refer, spre exemplu, haideți să zicem deșeurile, transformarea acestora, reciclarea acestora. Am putea eventual să avem niște modele de reciclare inovatoare, însă uh, Cine poate face, știu eu, undeva pe o insulă, o astfel de, de cercetare? Doar o întreprindere care poate veni și care poate investi și care poate să propună un astfel de model. Deci, fondurile de coeziune pot finanța astfel de proiecte. Uh, deocamdată avem senzația că de multe ori se mai finanțează și proiecte care sunt frumoase, dar care nu răspund capacităților și specificităților anumitor regiuni, deși alte soluții care ar fi mai adaptate ar fi mai puțin costisitoare și cu siguranță și mai eficiente. De aceea trebuie să analizăm lucrurile și să vedem cum putem ajuta acele regiuni care au întârzieri mari comparativ cu cele care sunt foarte bine organizate la nivel de cercetare și dezvoltare și trebuie să vedem cum putem să facem față acelor probleme care intervin în momentul în care se reduce personalul, pentru că unele regiuni nu mai au personalul necesar pentru a putea planifica următoarea perioadă de programare. Nu mai au personal pentru a organiza consultări, pentru a lansa uh, mese rotunde, pentru a găsi noi idei. Și de multe ori se mulțumesc de, cu ideile pe care, mă rog, le-au promovat acum 10-20 de ani și deci vor propune exact același lucru și pentru perioada de programare următoare. Deci nu au ocazia, nu au posibilitatea să știe, să uh, utilizeze la maxim noul cadru uh, Uh, financiar pentru a-l utiliza prin aceste fonduri. Eu vă spun asta pentru că sunt consilier regional și știu cum funcționează lucrurile. Vechile proiecte care au fost refuzate prima dată sunt propuse din nou pentru perioada de programare următoare. Deci proiecte care fusese știu, puse la punct și cizelate acum 20 de ani, sunt din nou propuse spre finanțare în următoarea perioadă de finanțare. Și nu asta ne va permite să avansăm. Asta e un aspect important. Apoi un alt aspect. Uh, Uh, latura instituțională. Ar trebui ca statele membre să-și dea seama de faptul că e nevoie de descentralizare pentru cercetare. Cine își poate permite să financeze aceste proiecte de cercetare? Cine care este centrul de cercetare care poate afirma că e în stare să-și financeze propria sa cercetare. E vorba mai degrabă de acele regiuni bogate care au astfel de posibilități. Regiunile mai mici, centrele de cercetare dimensiuni reduse nu au astfel de mijloace financiare. Un alt exemplu, agricultura. Agricultura de tip ecologic într-o universitate, acolo unde se face o cercetare, e bine, lumea se va pleca asupra situației în acele regiuni agricole din regiune, din zonă, dar nu neapărat uh, nu se va ține cont neapărat și de situația agricolă și specificitatea altor regiuni. Așa că dacă vrem ca aceste regiuni mici, cu mijloace reduse, să fie luate în considerare, bine, noi trebuie să ne ocupăm de ele. Am acumulat deja destul de multă experiență plecând de la înțelepciunea tradițională, de la experiența omului pe teren, la fața locului, însă știm că în continuare lipsește un lucru și anume cercetarea. Și deci, din nou, s-ar putea să ne regăsim într-o situație în care pur și simplu preluăm, scoatem din sertarul profuit și înaintăm iarăși niște proiecte învechite cu aceleași idei. De aceea aș dori să spun că împreună cu universitățile, împreună cu societatea civilă, trebuie să găsim o cale de a încuraja tot ceea ce reprezintă creativitatea, factorii de inovație. Tinerii, spre exemplu, cei care au făcut studii, care sunt calificați, dar care în ziua de astăzi sunt în șomaj. Am putea, poate, să-i încurajăm și să se lanseze în astfel de meserii, sunt tineri care au cunoștințele necesare și care ar avea multe lucruri de oferit. Iar în cadrul programelor de cercetare trebuie să vedem cum putem să profităm de aceste surse de cunoștințe, surse de idei noi, uh, acest rezervoar de idei noi pe care reprezintă tinerii. Asta ar fi un lucru pozitiv atât pentru dezvoltarea socială a unei regiuni, dar și pentru dezvoltarea economică. Vorbeam adinaur în raportul precedent despre e-sănătate, sănătatea ele- electronică și știm că tinerii sunt foarte la curent cu noile tehnologii. Uh, poate ei sunt medici în momentul de față, dar poate că am putea să-i formăm, să-i pregătim și să le furnizăm aceste tehnologii. Însă pentru asta e nevoie de instrumente de finanțare, e nevoie de fonduri care să ne permită ulterior să obținem această specializare a regiunilor. Însă pentru asta nu ne putem baza doar pe criteriul clasic și anume PIB-ul pe cap de locuitor, pentru că acesta nu e un criteriu prea adecvat. Ar fi poate bine să invităm aici, în comisia noastră, reprezentanți a unor regiuni care lucrează foarte mult cu tinerii și care sunt uh, uh, lansați în aceste proiecte de cercetare, să avem un schimb de opinii și să, veți vedea, dacă invităm, veți vedea că sunt tineri care nu știu care sunt toate posibilitățile de uh, formare, de pregătire. Ar trebui ca regiunile să fie mai bine informate în ceea ce privește diferitele opțiuni și posibilități care există în domeniul acesta al cercetării. Pentru că există în continuare regiuni care sunt foarte insuficient informate despre posibilitățile care există. De aceea cred eu că ar fi bine să propunem domnului comisar să organizăm o astfel de întâlnire cu oamenii de la fața locului pentru a Uh, conștientiza situația dificilă în care se pot afla anumite regiuni în materie de cercetare. Și ar trebui să creăm și o sinergie cu alte comisii parlamentare, cum ar fi Comisia pentru Ocupare sau Comisia pentru Mediu și Comisia ITRE de asemenea pentru a avea o astfel de convergență, de armonie între diferitele politici. Deci tot ceea ce a spus domnul raportor până în prezent sunt idei deja foarte interesante și cu siguranță că vom contribui și noi cu idei noi. Pentru că, de fapt, de asta avem nevoie. Avem nevoie de idei inovatoare, tocmai pentru a ajuta aceste regiuni care în continuare se confruntă cu întârzieri. Pentru că ne dăm și noi seama din ce în ce mai mult că anumite regiuni progresează, progresează bine și că altele rămân în urmă, mai ales în această perioadă de criză. Acest lucru s-ar putea să fie foarte uh, neplăcut pe viitor. Mulțumesc. nu știu dacă e cineva din partea comisiei care dorește să ia cuvântul. Katia Repel, da? Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, President. Mulțumesc, doamna președinte. Dați-mi voie mai întâi să vă mulțumesc pentru faptul că ați inclus acest aspect și ați uh, utilizat acest subiect pentru a face un raport special, specific și mă bucur de sprijinul pe care l-am avut în Parlamentul European în regulamentele referitoare la condiționalitatea ex ante și faptul că se menține acest avânt, acest entuziasm în negocieri. Microfonul se pare că are o problemă, îmi cer scuze. Însă, întrebarea care a fost pusă în ceea ce privește felul în care vom organiza calendarul legat de acest raport. Ei bine, ar fi fost bine cât mai repede cu putință, însă, având în vedere calendarul fixat la sfârșitul anului acesta, începutul anului viitor, această strategie pentru specializarea inteligentă nu ajunge la bun sfârșit, ci de-abia și începe călătoria, pentru că noi avem speranța uh, că nu e vorba doar de un exercițiu teoretic pentru a putea reuși testul acela de uh, ex ante condiționalitate, ce reprezintă doar un prim pas în implementarea concretă a acestei strategii la fața locului un prim pas în cercetarea unor sinergii între state membre, între centre de cercetare, tocmai pentru a avea o maximizare a diferitelor resurse, pentru că știm că bugetul este redus la nivel național și astfel să avem un câștig în ceea ce privește, energie, în ceea ce privește eficiența investițiilor și un prim pas pentru a crea un potențial creator în Uniunea Europeană. Acestea sunt provocările cu care ne confruntăm și asta în contextul politicilor regionale și poate, dacă îmi permiteți aici o, o nuanță de critică, e vorba de politici care de multe ori se se concentrează pe programe operaționale și nu se știe întotdeauna exact ce se întâmplă cu sumele alocate. Deci, o astfel de deschidere, de renovare a sistemului de inovații e un lucru pe care noi îl salutăm. Și acum, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac câteva observații. Evident, eu nu am răspunsuri gata făcute la toate întrebările care, pertinente, de altfel, care au fost adresate, ci aș dori totuși să încerc să răspund la câteva dintre ele. Ultimul uh, intervenient a pus în mod corect și întemeiată întrebarea dacă acest lucru e valabil pentru toate regiunile sau doar pentru acele regiuni lider în care cercetarea e deja foarte bine promovată. Uh, acolo unde există tot ceea ce e necesar pentru a face cercetare. Intenția noastră, conceptul acesta de specializare inteligentă este să lăsăm o ușă deschisă și pentru acele regiuni care până în prezent poate nu sunt suficient de inovatoare sau care, haideți să formulez altfel, care nu au utilizat acest potențial până la capăt, până la maxim. Pentru că aici nu e vorba doar de in, in, inovație tehnologică, ci poate să fie vorba și despre uh, noi posibilități pentru a depăși niște situații complicate și dificile, venind cu idei noi, complet noi. Și evident, fondurile structurale, după cum bine știți, se concentrează pe regiunile care nu sunt foarte bine dezvoltate. Deci, din fericire, acest lucru s-ar putea să ducă la apariția unor idei noi, unor sinergii noi, care să conducă și la finanțare. Apoi, o altă întrebare se referea la uh, date, dacă acestea sunt disponibile, dacă există dificultăți de a crea sinergie între Orizont 2020 și, pe de altă parte, fondurile structurale, dificultatea de a uh, creiona astfel de strategii. Să știți că e un exercițiu foarte dificil în momentul în care trebuie să te așezi la un birou și să încerci să concepi ceva, să-l scrii, da? Suntem conștienți și noi de asta. Și s-a notat faptul că există peste 200 de regiuni care ar vrea să fie implicate în această strategie de specializare inteligentă. Există platforme pentru a ajuta statele membre și regiunile. E adevărat, asta e corect, dar e o activitate, aș spune, pe bază voluntară. Nu putem să forțăm statele membre să participe. De altfel, e foarte interesant totuși să vedem că există o gamă largă de regiuni care sunt foarte doritoare să se implice în aceste noi politici. Și vestea cea bună că până în prezent avem 140 de regiuni înscrise pentru platformă și când spun state membre, asta înseamnă de fapt ele reprezintă 9 state membre. Nu e un exercițiu ușor de făcut, încă o dată, și asta sunt de acord, spun asta pentru că sunt de acord cu observațiile care au fost făcute referitor la Irlanda, la zonele de munte, zonele izolate și, dincolo de platforma aceasta care este disponibilă pentru toată lumea și care preunește diferite regiuni, mai există și posibilitatea de a discuta cu omologi și de a vedea exact cum concret lucrurile pot funcționa în alte regiuni. De aceea ne oferim și posibilitatea de a avea experți la dispoziția statelor membre, la dispoziția regiunilor. Avem pe, cam peste 90 de contracte cu astfel de experți și au fost astfel ajutate cam peste 70 de regiuni în uh, 18 uh, state membre pentru a depăși anumite dificultăți și pentru a înțelege exact ce înseamnă acest proces de specializare. Iar în concluzie, aș dori să spun că sunt absolut de acord cu faptul că avem nevoie de o implicare a diferitelor comisii parlamentare, uh, ocupare, ITRE, care să se implice aici, pentru că, într-adevăr, e vorba de activități care depășesc strict un sector de activitate. Ele sunt transversale și trebuie să avem o astfel de conlucrare între ce factorii de decizie la nivel politic, reprezentanții industriei și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamna președinte, vreau să vă mulțumesc de asemenea și pentru informațiile pe care ne le-ați dat referitor la platformă. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Lambert. Da, foarte pe scurt îmi aduc aminte, dacă nu mă înșel eu, că o să avem o întâlnire cu membrii parlamentelor naționale la finalul lunii noiembrie, dacă nu mă înșel. Oare n-ar fi bine ca atunci să furnizăm informații pe această temă? Poate domnul Winkler ne poate ajuta în acest sens. Pentru că eu ce am constatat? Am avut o întâlnire cu domnul Marinescu, din partea grupului nostru, el reprezintă România și au existat reprezentanți, oameni care reprezentau județele din România și am ascultat discuțiile lor. Și aici era foarte ciudat, pentru că unii mi-au spus, păi despre ce vorbești tu? Tu habar n-ai, n-ai fost niciodată consultat, nu știi despre ce e vorba, lasă. Însă eu cred că aici e o problemă de informare. Nu putem să acuzăm sau să tragem la răspundere niște regiuni care nu sunt informate. Poate sunt chiar și membri în Parlamentul nostru care nu știu lucruri de, despre această specializare inteligentă. Așa că ar fi cazul acum să avem un nou mod de gândire. Da, și exact cum ai spus și tu, Lambert, într-adevăr, încă de la bun început am am știut că vor exista anumite provocări pentru noua perioadă și încercăm să găsim tocmai aceste, pentru această întâlnire cu reprezentanții Parlamentelor Naționale, subiectele de discuție. Și acum am să dau, am discutat cu Miguel și aș vrea să accelerez întregul proces, pentru că am înțeles că uh, Uh, proiectul dumneavoastră de raport a avansat deja foarte bine, așa că ar fi bine să discutați cu secretariatul și să vedem dacă nu putem să accelerăm calendarul pentru raportul dumneavoastră. Doriți să interveniți din nou? Uh, Vă mulțumesc, voi fi foarte concis. Doresc să mulțumesc colegilor pentru opiniile exprimate și pentru ideile exprimate. Doresc să mulțumesc și comisiei Trebuie să recunoaștem că există încă numeroase întrebări la care nu am găsit un răspuns. Este de latitudinea noastră să găsim răspunsurile necesare și, după cum au spus ambii colegi, este clar că regiunile au nevoie de uh, consiliere. Există această platformă, însă ea nu poate să fie singura soluție. Uh, Cred că putem să ne gândim și la alte posibilități pentru a oferi această asistență și, în al doilea rând, și Lambert Van Nistelrooy a pus degetul pe rană în ajunge timpul pe care îl avem la dispoziție, respectiv mai putem face ceva în negocierile cu statele membre. Cred că nu avem foarte mult timp la dispoziție, însă vom reuși dacă vom spune regiunilor că și ele trebuie să înțeleagă că au o responsabilitate în sensul uh, uh, revizuirii strategiilor proprii. Deci aveam, avem nevoie de revizuirea sistemului pentru că doar așa putem uh, reacționa la evoluția în timp, pentru că tot timpul ne confruntăm cu noi provocări. Dar uh, cred că vom reuși să facem acest lucru și vă mulțumesc pentru toate ideile pe care le-ați exprimat. Vă mulțumesc. Nu trebuie să stabilim acum uh, un termen limită, am discutat doar un uh, document de lucru. În următoarea etapă vom discuta proiectul de raport, moment în care va trebui să stabilim uh, calendarul. Am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc tuturor și acum alături de mine trebuie să rămână doar uh, coordonatorii. Deci îi rog pe asistenți și pe consilierii politici să încerce să găsea, să-i găsească pe coordonatori. Dar văd că Constanța a venit deja. Vă mulțumesc foarte mult și ne reîntâlnim mâine dimineața la ora 9.